Dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak rozumiem, dla prowadzenia przeze mnie obrad. Cred că este un semn de apreciere pentru modul în care am prezidat această sesiune, spune președintele. Acum, primul punct la voturi este raportul Patriției Sulin. mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, cererea EGF 2014-004, în conformitate cu punctul 13 din acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Haideți să trecem la vot. Trecem la vot prin apel nominal. Cine este pentru, ridicați mâna, spune președintele, și apăsați pe buton. Kto jest przeciwny? Împotrivă. Oczywiście jest to roll call.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 Avem o majoritate calificată, de fapt avem mai mult de 3 cincimi din deputați care au votat, așadar uh, raportul se adoptă. Trecem acum la următorul punct. Votăm acum raportul uh, Rübich Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în conformitate cu punctul 13 din acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Vot prin apel nominal, de asemenea,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 este zamknięte. S-a închis votul. Tutaj też musimy uzyskać większość kwalifikowaną i musi być oddane 3... Avem nevoie de majoritate calificată și în acest caz, 3 cincimi din voturi uh, trebuie exprimate. Mulțumesc foarte mult. Se adoptă. Următorul raport este raportul Sarvama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 Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare și aș dori să îi dau cuvântul doamnei raportor Isabel Toma. Două minute. Madame Deputer. Monsieur... Vă rog, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, dar mă tem că, dată fiind atmosfera de aici, din sală, uh, Cred că ar fi greu să amintim că în 25 a patra Franța a depus o cerere uh, de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare după planul de restructurare al întreprinderii PSA. E vorba de peste 2300 de lucrători care până acum nu au găsit un nou loc de muncă, care sunt în continuare șomeri. Acest plan uh, trebuie să-i ajute să își regăsească drumul și îi rog pe deputat să-l aprobe. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă deputat. Este głosowanie, glosovanie. Imien. E vorba de un vot unic, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Cine este pentru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 The vote is closed. S-a închis votul. Ogłaszam wyniki. Głosowanie. Rezultatul. Se adoptă raportul. Mulțumesc foarte mult. Ședința se suspendă până la 3. Poftă bună!